august, domnul Valesa a prezentat proiectul de recomandare și am stabilit uh, termenul de depunere a amendamentelor pe 2 septembrie. S-a depus un singur amendament de către domnul Valesa, raportorul, așa că dacă domnul Valesa nu dorește să spună nimic, putem trece direct la vot. Are toată lumea cartelele la îndemână? Atunci vă rog să trecem la vot amendamentul 1, paragraful aliniatul 1 a 9 din partea raportorului. Am deschis votul. Has everyone voted? A votat toată lumea? Nu. We have a problem with a, a voting card the wrong way around from Mr. <laughs> Salato. Domnul Salato nu pusese vină cartela în consolă. Acum a votat toată lumea. Am închis votul, spune domnul președinte. Se adoptă în, cu unanimitate de voturi. Felicitări raportorului. And we have now the vote on the draft register. Și acum votăm pe mm, propunerea de rezoluție în integralitatea sa. Am deschis votul. Voted. A votat toată lumea? Nu chiar. Eu uitasem să votez, spune domnul președinte. Acum am închis votul și, încă o dată, vot unanim pentru. Felicitări, domnule Valesa. Mulțumim foarte mult. Trecem la punctul 6. Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și insulele Solomon. Raportor este doamna Patrao Oneveș. Propunerea de decizia Consiliului se bazează pe articolul 218 din uh, tratat Ni s-a solicitat aprobarea. Raportul a fost uh, preluat de doamna Patrao Neveș de la grupul PP. La a doua reuniune din iulie, Comisia a prezentat o propunere și raportarea a prezentat proiectul de recomandare. Pe 14 iulie am stabilit termenul de depunere a amendamentelor 2 septembrie. S-au depus 5 amendamente, unul singur, a fost declarat admisibil de către doamna președintă după consultări cu serviciile competente. Am primit uh, avize din partea Comisiei pentru Buget și Comisiei pentru Dezvoltare. Acestea vor fi anexate proiectului de recomandare. Și, după cum știți, în conformitate cu tratatul și cu regulile de procedură ale Parlamentului, Parlamentul trebuie fie să dea aprobarea sau să refuze aprobarea cu privire la încheierea acordului vizat și nu pot fi adăugit, uh, făcute adăugiri decât de natură procedurală și foarte limitate. Cu alte cuvinte, nu putem decât să spunem da sau nu, sau să facem modificări procedurale. Regulă pe care doamna Patrau Neveș a respectat-o. Având în vedere acestea, dacă raportoarea nu dorește să intervină, atunci vă propun să trecem la vot pe raportul doamnei Patrau Neveș. Amendamentul 3. Am deschis votul. Everybody. Ați votat? Am închis votul. Se adoptă în unanimitate. Acum votăm pe proiectul de rezoluție legislativă. Am deschis votul. A votat toată lumea. Am închis votul. A votat toată lumea, spune domnul președinte. Am închis votul. Încă o dată unanimitate, spune domnul președinte. Felicitări, doamnă Patrao Neveș. Now, item 7, as I indicated earlier. La punctul 7, eh, punctul 7, după cum spuneam mai devreme, este amânat și am eh, transmis dosarul Comisiei Jurii. Punctul 8. Sistemul de control și executare aplicabil în zona reglementată de Convenția privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est. Această propunere urmărește actualizarea regulilor comunitare ce transpun schema de control și executare adoptată de Comisia NAFO. Nici unul dintre grupurile politice nu a solicitat acest raport și Carmen Fraga a preluat acest raport ca raportor. Pe termenul uh, de depunere a amendamentului inițial era de 5 noiembrie. Pe lângă cele 5 amendamente incluse, s-au mai uh, depus atunci încă 3. Propunerea a fost înaintată Parlamentului de către Comisie înainte de intrare în vigoare a Tratatului de la Lisabona, conform procedurii de consultare. După ce a intrat în vigoare Tratatul de la Lisabona pe 1 decembrie, am uh, decis să avem un vot de orientare în comisie ca să definim un mandat politic pentru negocierile în faza de tranziție, pentru a se face toate modificările necesare în baza noului temei juridic. Negocierile s-au concentrat în principal pe adaptarea complexă a mai multor articole din propunerea respectivă, um, trecându-se de la comitologie la noua procedură. Adaptarea textului final a fost de asemenea necesară și s-a ajuns în fine la un compromis, la o reuniune tripartită de pe 15 septembrie, în uh, scopul ajungerii la un prim acord. Acest text va fi supus unui vot formal al Comisiei după confirmarea formală din partea Coreper. El va fi transmis apoi plenarei octombrie, sesiunea a doua plenare din octombrie pentru votul final. Dacă nu sunt obiecții, vă propun să trecem direct la vot. Începem cu amendamentul de compromis 1. Am deschis votul. Has everybody voted? A votat toată lumea. Am închis votul se adoptă cu unanimitate. Ceea ce înseamnă că toate celelalte amendamente devin caduce. Și ajungem astfel la propunerea legislativă așa cum a fost modificată. Am deschis votul. Has everybody vote? A votat toată lumea. Am închis votul. Se adoptă în cu unanimitate de voturi. Și acum proiectul de uh, rezoluție legislativă. Am deschis votul. A votat toată lumea. Am închis votul. Se adoptă cu unanimitate de voturi. Ne descurcăm, se pare excelent în această dimineață. Felicitări doamnei Fraga, președinta comisiei noastre. Unanimitate peste tot. Punctul 9. Cu modificarea regulamentului 2187 mm, per 2005 al Consiliului în ceea ce privește interzicerea respingerii selective și restricțiile la pescuitul de cambulă și de calcan în Marea Baltică și în strâmtorile Belts și Sound. Obiectivul acestei propuneri este modificarea regulamentului Consiliului, despre care v-am spus adineauri, care stabilește măsuri tehnice specifice pentru conservarea resurselor de pește în uh, Marea Baltică și în cele două strâmtori, E vorba de restricții la pescuit pentru anumite specii de pești, pentru anumite dimensiuni de pește și în anumite zone. Anumite dispoziții ce interzic respingerea selectivă și restricțiile la pescuitul de camuloși de cacan se aplică și unui alt regulament al Consiliului se stabilesc astfel condițiile de pescuit pentru anumite specii și grupuri de pește în Marea Baltică pentru 2010. Este necesar acest lucru pentru că, având în vedere că a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona, trebuie să uh, se definească aceste condiții de pescuit. Raportul a fost atribuit grupului ECR. Domnul Grobacic am fost raportor la reuniunea din iulie. Comisia și-a prezentat punctul de vedere. Domnul Grobacek ne va prezenta proiectul de raport astăzi, așa încât îi dau imediat cuvântul domnului Grobacek. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Cu privire la acest raport, nu s-au depus amendamente și am doar două observații pe care, din păcate, trebuie să le repet. Una se referă la selecția calitativă pentru speciile respective din Marea Baltică. politica, prima, politica de re, forțată de respingere selectivă este una rațională. Însă aș vrea să vă spun ce se întâmplă cu cambula și respectiv calcanul, precum și cu codul. În cazul cambulei, care se pescuiește primăvara, pescuitul în Marea Baltică corespunde reglementărilor. Cambula prinsă în această perioadă nu are valoare comercială. Dacă se păstrează la bordul navelor de pescuit, se irosește, practic. Dacă se interzice total aruncarea peștilor în mare, Cambula care se aruncă înapoi în mare nu moare, așa cum se întâmplă în cazul codului. Și este sufi- peștii aceștia sunt suficient de mari pentru a fi pescuiți. Interzicerea aruncării peștilor din speciile cambulă și calcan nu are nicio logică. De aceea, aș dori ca comisia noastră să reflecteze asupra acestui lucru. Uh, în raport nu sunt elemente concrete legate de această interdicție a aruncării în mare. Am obține rezultate mult mai slabe dacă se interzice în mod generalizat aruncarea înapoi în mare decât dacă ar fi interdicții, interdicții specifice pe fiecare specie. În cazul codului, nu există studii specifice. Nu se știe care este nivelul de pești aruncați uh, înapoi în mare și nici de pești subdimensionați, de capturi accidentale și nici de capturi de pești subdimensionați. Este dificil ca în cazul, uh, să spunem că în cazul acestui tip de pescuit nu ar fi capturi accidentale de, de cod. 1224 exclude um, specia de cod din uh, regulile aplicabile capturilor de pești subdimensionat și dacă adăugăm la aceasta interdicția totală a aruncării înapoi mare, atunci creăm un regulament care ar uh, slăbi calitatea stocurilor de pește din Baltică. Îmi păstrez uh, poziția pe care am menționat-o de mai multe ori. Acesta a fost primul comentariu. Cea de-a doua observație se referă la protejarea unor specii de cambulă. Având în vedere schimbările climatice, Este greu să spunem că zonele 25, 26 și 28 din Marea Baltică sunt închise în perioada de reproducere. Însă, peștii nu sunt uh, protejați. Specii cum ar fi cambula. dacă ar fi, de exemplu, o perioadă de reproducere pentru peștii respectivi la o distanță apropiată. Dacă ținem seama de schimbările climatice și dacă ne bazăm pe cercetările, pe rezultatele existente um, ale cercetărilor, este clar că lucrurile nu sunt convingătoare. Mulțumim, domnule Grăbacec. Domnul Vales are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare pentru comisie. În contextul uh, biologiei și conservării stocurilor, trebuie să explicăm de ce în secțiunile de la 26 până la 30 pentru cambulă se aplică această regulă, iar la secțiunile 22-24 se aplică pentru calcan. Aceste specii sunt prezente în toată Marea Baltică. De aceea ar trebui să existe un program de protecție pentru aceste specii peste tot unde ele sunt prezente. Sunt specii extrem de importante pentru ecosistemul Mării Baltice și de aceea instituțiile europene ar trebui să fie mai atente la acest punct. Mulțumim, doamna, doamna Lovin. Eh, tack så mycket. För det första så ja, tackar Grobarczyk för er... Eh, mulțumesc, domnule președinte, îi mulțumesc și raportului pentru explicații. În ceea ce privește aruncarea peștilor, din păcate, toți pești, eh, nu toți peștii aruncați supraviețuiesc. Deși, din punct de vedere biologic, acești uh, pești ar putea supraviețui spre deosebire de cod. După cum știm, sunt multe păsări care urmăresc vasele de pescuit și prind acești pești aruncați peste bord. E foarte important ca, în măsura în care este posibil, să aplicăm măsuri cât mai selective și să se interzică aruncarea peștilor înapoi în mare. E un sistem care, după părerea mea, ar trebui menținut, având în vedere situația bine cunoscută din Marea Baltică. Am și o întrebare pentru Comisie. În ceea ce privește reglementările tehnice aplicabile în Marea Baltică, cred că am înțeles că anumite state membre încearcă să introducă alte modificări pentru acest regulament. De exemplu, în ceea ce privește codul. Dacă așa este, sper că problema va fi prezentată Parlamentului ca să putem discuta acest lucru. N-ar fi bine ca statele membre să evite Parlamentul. Trebuie să, să discutăm această chestiune și în forul nostru. În ceea ce privește calcanul, nu trebuie să apară în tacuri, așa cum propune Comisia. Ni se pare o sugestie foarte bună. The commissioner, you can comment. Domnule uh, raportor, se pare că doriți să spuneți ceva, vă rog, aveți cuvântul. I want some comment to, to... Da, aș vrea și eu să fac câteva comentarii uh, ca răspuns la intervenția domnului Levin. Ceea ce am spus despre aruncarea uh, înapoi în mare a Cambulei nu rezultă din ideile mele sau din ideile oamenilor de știință, ci este părerea pescarilor. Pentru că ei chiar aruncă înapoi în mare cabula foarte des, pentru că aceasta nu are valoare comercială pentru ei. Și de asemenea sunt de părere că un asemenea comportament protejează mediul. Deci ei nu-și imaginează cum ar putea să vândă asemenea uh, campulă. Și tocmai de aceea am uh, îndoiel, pentru că asta este părerea pescarilor. Doamna Iepsena, din partea Comisiei Europene, este prezentă. Deci o să adaug și eu această întrebare pe lângă cea a, doamnei, a domnului Valesa. Eu am înțeles că atunci când avem măsuri tehnice noi introduse de comisie, acesta se referă doar la principiile fundamentale. Intenția dumneavoastră în acest caz este ca măsurile tehnice în întregimea lor să fie lăsate la latitudinea structurilor regionale de gestionare a pescuitului în conformitate cu procesul de reformare a politicii uh, de pescuit, comune de pescuit. Deci, avem aceste principii fundamentale stabilite de comisie sau aveți intenția să folosească procedura de comitologie pentru o implementare detaliată a măsurilor tehnice? Pentru că, în mod clar, există o diferență foarte mare aici și uh, acest lucru este foarte interesant pentru noi. Așa încât o să-i dau cuvântul reprezentantului comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să profit de ocazie pentru a-i mulțumi domnului raportor pentru raportul său și pentru modul în care a evaluat propunerea noastră. În al doilea rând, în ceea ce privește reformarea politicii comune de pescuit, bineînțeles, există o arhitectură uh, și o structură juridică care se află în curs de negociere în cadrul Comisiei în acest moment. Dar ideea legată de măsurile tehnice este că dacă există un regulament general, că există un regulament general cu măsurile tehnice generale, dar acestea sunt deja regionalizate. După cum am văzut, uh, regulamentul pentru Marea Baltică se aplică doar în Marea Baltică. Deci este foarte clar că există diferențe între diversele sectoare de pescuit care trebuie să fie ținute uh, să fie luate în calcul, pentru că nu se pot aplica aceleași măsuri tehnice. Și din experiență am văzut că avem nevoie de o procedură pentru a modifica aceste prevederi luând în calcul și modificările de mediu sau uh, modificările avizelor științifice. Deci, care va fi propunerea finală a Comisiei, nu vă pot spune firește în acest moment, pentru că este prematur. În ceea ce privește întrebarea domnului Valesa legată de istorie, trebuie să mă întorc la aceasta și la modul în care aceste prevederi au uh, apărut mai întâi în regulamentul privind tacurile uh, și cotele de pescuit pentru uh, Marea Baltică. Deci, în cadrul Comisiei pentru Marea Baltică s-a hotărât că acestea vor înceta să existe după ultima extindere din 2004. Uh, Și aceste prevederi au fost preluate din, acea, din decizia acelei comisii în regulamentul privind măsurile tehnice din Marea Baltică. Evident, în momentul respectiv, ni s-a părut cea mai ușoară soluție. Nu am discutat niciodată cu statele membre până în acest moment măsura în care această închidere la pescuitul de cambulă și calcan li se aplică. Deci vom lua în calcul întrebările dumneavoastră și vom analiza situația, vom ruga oamenii de știință să evalueze necesitatea modificărilor acestor teritorii pe viitor. Cred că asta a fost tot ce am avut de spus. Președintele, mulțumesc foarte mult. Uh, domnule Grăbacev, doriți să interveniți din nou? Vă rog. Da, domnule președinte. În lumina a ceea ce a spus uh, reprezentanta Comisiei, pot să spun că această întrebare a apărut și uh, la prima noastră reuniune, la prima prezentare a raportului. Și atunci ni s-a spus că studiile există deja și că pe baza acestor studii s-au înființat aceste zone închise. Deci avem sau nu avem studii? Cine decide care sunt subdiviziunile care trebuie să fie protejate și închise? Pentru că trebuie să subliniem că în zonele închise capturile de cambulă ajung pe la 100 de tone în ceea ce privește zonele neprotejate, vorbim despre o mie de tone. Deci, eu cred că ar trebui să discutăm aici și ar trebui să avem informații pe baza să avem informațiile pe baza cărora uh, Comisia ia decizii. Doamna Lovan. Mulțumesc. Am impresia, aveam impresia că Comisia a răspuns, de fapt, n-a răspuns întrebării mele. Vreau să întreb încă o dată, e adevărat că statele membre dezbat în legătură cu alte specii, de exemplu, în legătură cu codul? Mrs. Yepsena. Doamna Yepsena. Trebuie să-mi cer scuze. Nu am înțeles foarte bine întrebarea. Cum adică discută alte specii decât uh, codul pentru interdicția privind uh, aruncarea înapoi în mare sau de ce? Doamna Lovan, puteți clarifica la ce anume vă referiți? Respective discard. Se referă la uh, aruncarea înapoi în mare? Uh, uh, eu har Mi s-a spus că Vorbim aici de o reducere a mărimii minime pentru cod, astfel încât să se reducă cantitatea aruncată înapoi în mare. Dar nu se face referință la acest lucru în această reglementare. Iată de ce vă pun această întrebare. Doamna Evsana. Da, trebuie să-mi cer scuze. Nu știu exact ce s-a spus în reuniunile anterioare. În ceea ce privește mărimea minimă pentru cod, anumite state membre au propus acest lucru. Și s-a discutat în timpul atelierului de lucru care se referea la foaia de parcurs privind uh, uh, peștii aruncați înapoi în mare, uh, Uh, așa cum s-a propus de Consiliu. Consiliul de anul trecut, uh, din octombrie, a solicitat Comisiei să facă această uh, foaie de parcurs privind evitarea aruncării peștilor înapoi în mare și au existat niște state membre care au propus o mărime minimă, dar acest lucru nu a fost încă supus unei dezbateri între statele membre. Deci, de aceea nu propunem niciun fel de schimbare în ceea ce privește uh, mărimea minimă. Bun, acest lucru este foarte clar și mă bucur să aud ceea ce ne-ați spus, pentru că, după cum știți, perioada de reproducere a codului începe de pe la vârsta de 4-5 ani și uh, dacă reducem această uh, dimensiune minimă, atunci uh, se vor captura și pești care nu au avut ocazia să reproducă. Deci cu toții suntem interesați să vedem că nu mai există pești aruncați înapoi în mare, dar cred că există și alte soluții decât să reducem mărimea minimă. Dacă domnul Grobacek nu dorește să revină, Uh, trebuie să vă spun că termenul limită pentru depunerea amendamentelor va fi 5 octombrie la prânz. Apoi, uh, votul în cadrul comisiei va avea uh, loc pe 26 sau 27 octombrie și votul în plenară va avea loc în decembrie. Deci, dacă suntem de acord cu aceste date, Putem trece la punctul 10 de pe ordinea de zi, care este acordul interimar de parteneriat între Comunitatea Europeană și statele din Pacific. Și raportorul aici este doamna președinte Carmen Fraga. Se solicită uh, avizul Parlamentului pentru uh, încheierea unui acord interimar uh, de parteneriat între CE și statele din Pacific, propunere care a fost făcută uh, inițial. Există o problemă, din păcate, cu sunetul în acest moment. Deci, Comisia a decis să aibă un aviz pe acest uh, subiect și am uh, nominalizat-o uh, pe doamna Carmen Fraga ca raportor, dar dumneavoastră nu este prezentă astăzi în sală și a rugat l-a rugat pe colegul său, Alan Cadec, să-și prezinte părerea. O să-i dau, deci, cuvântul domnului Cadec înainte să deschid dezbaterea și celorlalți eurodeputați și apoi vom solicita și părerea Comisiei. Alan? Ehm. Mulțumesc, domnule președinte. E vorba aici doar de un aviz, dar cu toate acestea cred că este un dosar foarte important pentru că ne dăm seama care sunt derivele la care putem ajunge. Comisia INTA pregătește un acord în legătură cu încheierea acordului de parteneriat economic interimar aplicat provizoriu din 2008 între UE și statele din Pacific, insulele Fiji și uh, Guinea. Raportorul era domnul David Martin, colegul nostru din Marea Britanie. Doamna președinte, doamna Fraga a dorit ca la comisia noastră să se dă un aviz în legătură cu regulile regimului preferențial care se aplică în cadrul acestui acord în ceea ce privește tonul care vine din aceste țări. Uniunea Europeană oferă preferințe tarifare pentru anumite produse și în special pentru ton, cu condiția ca acesta să provină din aceste state. Conservele de ton intră deci pe piața europeană fără niciun fel de taxe vamale. Taxe care în mod normal sunt de 24%. Aceasta este o măsură care nu este contestată de nimeni la ora actuală. Acesta este o tradiție față de partenerii noștri ACP pentru a favoriza dezvoltarea lor economică. Regula de origine în ceea ce privește tonul ca materie primă este următoarea. Dacă produsul este exportat fără a fi procesat, el trebuie fie să fi fost pescuit în apele teritoriale ale țării beneficiare, de exemplu în Guinea, deci pescuit în acea zonă, sau în afara apelor teritoriale, răspunzând unor criterii care să aibă legătură cu anumite țări, de exemplu, matricularea sau proprietatea. Criteriile sunt simple și clare. Pentru ca o conservă să fie originară, materia primă trebuie să fie și ea originară. Deci, se cere ca cel puțin 85% din ton să fie originar iar restul de 15% poate să fie din altă parte pentru a putea avea o taxă vamală, cum vă spuneam, de 0%. Cu toate acestea, din 2008 încoace, acordul de parteneriat interimar care a fost negociat de Comisia Europeană cu Papua Noua Guinee permite acestor țări să producă conserve originare între ghilimele în sensul definit de acest acord, utilizând materie primă indiferent de unde provine acesta. Și singura condiție este ca ea să fi uh, debarcat într-un port din Papua Noua Guinee. Iată, deci, cu această nouă condiție, tonul poate fi pescuit oriunde și în orice condiții. Iar originea produsului uh, finit, practic, este falsificată. Aceasta este o derogare radicală și care nu are precedent în ceea ce privește regulile de origine și cu consecințe nefavorabile pentru piața europeană și pentru locurile de muncă din acest domeniu. În mod legal, acest acord permite, practic, instaurarea unei noi concurențe și raportorul nostru și eu, de asemenea și probabil mulți dintre dumneavoastră, considerăm că o astfel de concurență este neloială. De la începutul aplicării provizorii acestui acord, uzinele de procesare din Asia s-au uh, implantat în mod masiv în Papua Noua Guinee pentru a putea exporta pe piața noastră. Și această țară a devenit în doar câteva luni de zile o, uh, un element esențial în ceea ce privește conservele de ton și un adevărat paradis pentru fabricile asiatice. Și n-aș vrea aici să vă citez toate aceste țări. La Direcția Generală de Comerț ni s-a explicat că acest acord permite dezvoltarea economică și industrială a Papua Noua Guinee, dar aș vrea să le spun încă de pe acum că nicio fabrică de conserve din Papua Noua Guinee nu este de fapt de acolo. Toate aceste fabrici, fără excepție, se află sub controlul capitalului asiatic. Și aici am să vă citez, în special e vorba aici de capital chinezesc și acestea angajează doar o rată foarte scăzută de uh, populație locală. Din păcate, nu avem cifre exacte în legătură cu locurile de muncă în aceste fabrici de conserve. Dar știm care este tendința. Dar chiar dacă am presupune că locurile de muncă sunt oferite pe piața locală, ne e greu să vedem care ar fi efectul pozitiv asupra dezvoltării economice atunci când știm care sunt condițiile în care se lucrează acolo o fabrică de conserve, de exemplu, din uh, Filipine, acesta este un exemplu, a concediat 400 de uh, lucrători locali, bineînțeles, care protestau pentru că nu își uh, primeau uh, salariul de un euro pe lună. Iată deci care sunt practicile în, în astfel de țări. Și dacă ne punem întrebări, atunci afară. La momentul acesta, în Papua Noua Guinee, s au umplut de fabrici de conserve. Aceasta în special prin proiectul zonei maritime a Pacificului, în care s-au implicat parteneri din China, așa numitul PMIZ. Acest proiect va pune capăt uh, în curând pescuitului tradițional și va avea un impact negativ asupra metodelor locale de pescuit și asupra populațiilor locale. Este vorba de cea mai importantă zonă de conserve de ton din acea zonă și uh, în jur de 30.000 de lucrători cu 10 fabrici de conserve de ton și aceasta în timp ce șomajul în Papua Noua Guinee este foarte ridicat și aceste fabrici își aduc lucrători din alte țări din Asia. Regulile de origine, după cum știți, sunt făcute pentru ca aceste țări să beneficieze într-adevăr de aceste reguli și nu se permite că să fie deturnate de alți operatori. Iată de ce ne putem întreba pe bună dreptate dacă, de fapt, aceste reguli nu sunt pentru dezvoltarea Chinei și a Filipinelor reguli care au fost acordate de Comisia Europeană, pentru că ele nu beneficiază Papua Noua Guinea. Comisia Europeană ne explică de asemenea că importurile de conserve de ton în Uniunea Europeană n-au crescut în mod semnificativ între 2003 și 2009. Dar nu asta aflăm de la sectorul european al conservelor de ton, care ne oferă alte cifre. Industria tonului vorbește de 40.000 de locuri de muncă care sunt uh, în pericol, 40.000 în întreaga Europa. Se consideră că Papua Noua Guinea va produce plus, uh, în plus 200.000 de tone de ton în conservă, care sunt destinate în principal pieței europene. Deci aceasta reprezintă jumătate din volumul producției spaniole, ca să vă faceți o idee. Aceste derogări au un impact negativ și asupra resurselor în regiune. Interesele comerciale ale flotelor străine au început să se impună și aceasta are efect asupra resurselor din Pacific. În fața acestei concurențe neloiale pentru sectorul european de procesare a tonului, și vă spun, acest sector european respectă condiții de mediu uh, sociale și de sănătate care sunt foarte stricte și are niște costuri de, de muncă foarte ridicate. Și față de consecințele foarte proaste ale unui astfel de dezvoltări în Papua Noua Guinee, față de această pierdere a trasabilității și a nivelului de calitate a produsului, doamna raportor, doamna Fraga, cere în mod expres și sunt de acord cu această cerere, ca această derogare să fie suspendată cât mai repede cu putință. Cu ocazia primei revizuiri a acestui acord interimar, și ca această derogare să nu se mai regăsească în acordul definitiv care se negociază acum. Eu salut faptul că doamna Fraga mi-a permis să fac astăzi această prezentare asupra proiectului de aviz, care practic exprimă îngrijorările noastre, așa cum am arătat și în raportul meu recent în legătură cu produsele pescărești și produsele din acvacultură. Iată, dragi colegi, prezentarea pe care vreau să o fac. Mulțumesc! Thanks very much. Mulțumesc foarte mult, domnule Cadec. A fost un raport chiar uh, șocant, aș putea spune. Doamna Malana este, uh, domnul Malana este primul care dorește să intervină pe acest uh, subiect. Serio. Eu vi chiedo, avete mai visto una... Mulțumesc. Într-adevăr, argumentele sunt foarte serioase. Mă întreb dacă ați văzut vreodată o conservă de ton care provine din Papua Noua Guinea pe piața europeană. Răspunsul este nu. Sau din uh, insulele Seychelles. Nu, nici de acolo. Pentru că industria europeană produce conservele de ton care are marca uh, Made in uh, Europe în aceste țări. Ceea ce a spus domnul Cadet este într-adevăr foarte precis. Există importuri ridicate care vin din aceste țări. Ne confruntăm deci cu o problemă foarte serioasă aici, pentru că nu e vorba doar de chinezi care au, astfel de activități. E vorba și de uh, industria europeană, de noi, care profităm de faptul că nu există niciun fel de reguli asupra regimului aplicat produsului, în special atunci când acesta se află în conservă, și că profităm de aceasta pentru a pune pe piață cantități foarte mari de produse care intră în concurență direct, directă cu produsele industriei europene. Iată deci o problemă foarte serioasă. Avem o industrie europeană care pescuiește în Europa respectând criterii etice, să le spunem așa, și care este în concurență directă cu o altă industrie europeană care utilizează și exploatează resursele țărilor subdezvoltate pentru aceleași activități. Această situație este și rezultatul comportamentului chiar în cadrul aceleiași companii, pentru că aceeași companie poate să producă o parte respectând criteriile europene și altă parte nerespectându-le. Cum putem profita de acest raport pentru a trimite un mesaj și pentru a lansa o dezbatere în legătură cu etichetarea produselor din conserve? Pentru că în Europa de astăzi putem vinde indiferent uh, ce fel de produs uh, în conservă, fără să avem niciun fel de indicație a țării de origine pe etichetă. Acel made in este deci esențial, esențial pentru noi ceea ce ați spus în legătură cu exploatarea lucrătorilor, condițiile pentru mediu, influența Chinei asupra Papuei Noua Guinee. Într-adevăr, China, de altfel, are o influență foarte mare uh, în întreaga regiune, nu numai acolo. Chiar și în acest sector, influența este foarte mare. Și Practic, sectorul nostru, care nu își deschide porțile față de aceste țări, își deschide porțile prin propriile noastre, noastre companii. Deci ar trebui să indicăm care este uh, proveniența produselor pe care le comercializăm. Cred că am putea completa acest aviz cu acest punct pe care l-am menționat și profit de această ocazie pentru a face un alt comentariu. Ar trebui să vorbim și cu alți actori, pentru că Comisia nu are competențe exclusivă aici. Știți că e vorba de conserve nu numai de ton și de sardine și ar trebui să luăm această inițiativă, să cerem Comisiei să ia inițiativă pentru a avea și această dezbatere. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Lăvin. Mulțumesc. Sunt perfect de acord cu domnul Milana. Există uh, regulamentul uh, EU și uh, statele membre ale Uniunii Europene trebuie să se asigure că materiile prime folosite nu provin din surse nereglementate. E până la urmă vorba de a pune în aplicare aceste reguli. În legătură cu problema Papua Noua Guinee, Sigur că ar trebui să se pună în aplicare standardele OIM. Controle IAU, pentru că altfel nu avem niciun motiv să le mai acordăm această derogare de la regimul normal. Uh, o să trec în suedeză, spune vorbitoarea. Nu are rost, spuneam, să le mai acordăm preferințe tarifare. Acum o întrebare, dacă îmi dați voie. Câte noi fabrici de conserve au fost construite în Papua Noua Guinee și cui aparțin ele? Uh, can I just... Doamna Loven, dați-mi voie să fac și eu o observație, pentru că sunt uimit că dintr-o singură lovitură Comisia a crezut că este o idee bună să uh, reducă un uh, raport tarifar de la 24% la 0% pentru Papua Noua Guinee și le-a permis acestora să uh, importe practic uh, carne de ton din toată lumea și pe care o uh, conservă și apoi o trimit uh, spre, și o exportă spre Europa. Deci se încurajează și exploatarea lucrătorilor în Papua Noua Guinee, în conformitate cu raportul pe care l-am auzit de la domnul Cadec. Există uh, mii de oameni care sunt concediați, salariile sunt mizerabile și avem și noi industria de procesare europeană care profită și mă întreb cine a crezut că acesta să fie o idee bună? Sunt absolut uluit. Poate o să avem o explicație din partea Comisiei. Doamna Garcia, vă rog. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea la început să explic un pic motivul pentru care Comisia a considerat că ar fi bine să ofere această scutire de taxe. Această derogare este o derogare față de regulile de origine standard. Aceasta nu înseamnă că se reduce taxa vamală de la 24 la 0. Taxa este de 0% întotdeauna în cazul SEPA, iar în cazul acesta este o derogare față de regulile de origine. Care sunt motivele pentru aceasta? E vorba de insule care sunt izolate între ele, îndepărtate, cu foarte puține posibilități de dezvoltare și unde pescuitul este esențial. La toate acestea se adaugă un alt factor important și anume că spre deosebire de ce se întâmplă în alte țări ACP, insulele din Pacific au o flotă foarte redusă pentru a îndeplini regulile de origine. Deci, acest uh, avantaj tarifar care exista deja sub Cotonou nu se poate aplica dacă nu există o derogare de la regulile de origine. Iată de ce era important din motive de dezvoltare pentru aceste țări să aplicăm acest criteriu. Acest lucru se aplică încă din 2008 în cadrul Market Access Regulation, iar EPA se aplică încă din 2009 și acesta se aplică doar pentru Papua Noua Guinee pentru că Fiji nu îndeplinește criteriile sanitare din Uniunea Europeană și nu poate să exporte. Iar Fiji nu a semnat acordul interimar cu Uniunea Europeană, deci nu se poate aplica acest acord. În legătură cu cadrul comunitar, noi avem informațiile primite de la Eurostat, informațiile pe care statele membre le trimit comisiile, comisiei cu toate statisticile naționale. Și Acolo se vede că comerțul cu Papua Noua Guinea a fost sub 3% în ceea ce privește tonul în conservă față de importurile totale de ton în conservă din Uniunea Europeană. Deci nu a existat nicio schimbare importantă în ultimii ani. Un alt element de care trebuie să ținem cont. S-a vorbit astăzi despre capacitatea de producție a acestor țări, dar există și alte elemente care pot limita această capacitate de producție. În primul rând, regulamentul IUU, care a fost menționat, și regulile sanitare, și care înseamnă că o bună parte a materiei prime capturată în acea zonă nu poate fi eligibilă pentru a fi exportată. Deci materia primă e mai redusă decât cea care am considerat-o noi. Un alt factor important această materie primă care se află în acea regiune, pentru că zona economică exclusivă dispune de foarte multe resurse halieutice, dar la ora actuală sunt foarte puțin utilizate. De aceea, aceste resurse vor fi redirecționate și în loc să fie procesate în țări precum Filipine, vor fi transformate în Papua Noua Guinee. În felul acesta, Papua Noua Guinee va trebui să depășească multe probleme de competitivitate pe care le are față de alte țări pentru a putea exporta aceste produse către Uniunea Europeană. Un alt element important este cel al standardelor de mediu și sociale. Și în acest caz, Comisia consideră că este important pentru că clienții europeni cer să se aplice standarde foarte înalte. Dacă Papua Noua Guinee nu reușește să aplice aceste standarde, atunci nu va putea intra pe piața noastră cu o calitate foarte înaltă. Pe de altă parte, producția din Papua Noua Guinea se poate îndrepta și spre alte piețe, nu numai spre cea europeană, de exemplu spre Australia sau spre Statele Unite. Referitor la consecințele pentru Papua Noua Guinee, din punct de vedere al locurilor de muncă, avem 5700 de lucrători care lucrează acum în aceste fabrici. Majoritatea dintre ei nu sunt uh, străini, sunt de Papua Noua Guinee. Și această țară limitează, de fapt, numărul de străini folosiți la 7%. Dacă dumneavoastră aveți informații diferite, vă rog să ni le trimiteți și nouă. La ora actuală, Comisia își propune să lanseze un nou raport în legătură cu impactul acestei derogări, un raport care ar trebui să fie pregătit pentru la anul. Deci toată informația pe care o avem pentru a vedea cum se implementează această derogare și care ar putea fi consecințele în Papua Noua Guinee și în Europa, toate aceste informații sunt foarte utile pentru noi. În sfârșit, un ultim punct care a fost menționat aici, și anume consecințele posibile asupra resurselor din regiune. Regiunea e uh, gestionată de Comisia de Pescuit uh, din Pacificul Oriental, cu norme foarte stricte. Deci există un cadru foarte clar pentru a nu ajunge la o supraexploatare a resurselor. Deci aceasta ne oferă o garanție în ceea ce privește Papua, Noua Guinee pentru exploatarea acestor resurse. Mulțumesc. Domnul Malina ar dori să revină. Este sub acest argomento. Cred că ci sia un presupposto. Mulțumesc. Îmi cer scuze că revin din nou și insist, dar am senzația că nu avem o abordare corectă aici. Cred că părerea doamnei Levens este justificată într-o oarecare măsură, pentru că există o îngrijorare pentru ca oamenii, locuitorii din Papua Noua Guinee să nu sufere de sărăcie extremă, uh, o sărăcie la care, fenomen la care contribuie practic uh, prevederile stabilite de noi. Deci acest lucru este extrem de important în ceea ce privește contextul acestei discuții, dar vorbim despre o industrie de procesare care este gestionată fie de chinezi, fie de europeni, deci nu vorbim despre pescari. Și cred că tocmai aici uh, am încurcat borcanele. Cred că asta este problema, de fapt, că vorbim despre procesare și um, conservare. Vorbim despre Papua Noua Guinee, vorbim despre insule Seychelles, vorbim despre nenumărate insule îndepărtate din Pacific, dar Comisia trebuie să analizeze efectul a ceea ce facem noi prin politicile noastre în această zonă. Și dacă veți introduce garanții și veți insista ca produsul să aibă trasabilitate, atunci uh, posibil veți avea un impact asupra valorii produsului, de îndată ce acesta este distribuit în Europa. Și trebuie să vă gândiți de asemenea și la modul în care acest lucru se leagă de costul pentru pescari. Pentru că modificați ciclul economic aici și, în mod evident, trebuie să aplicați principiul transparenței. Deci ceea ce vedem noi aici este faptul că pescuitul are loc în Papua Noua Guinee și uh, peștele ajunge în Europa fără trasabilitate, fără etichetare potrivită. Cum puteți spune că există doar 3%? Că nu se știe, poate să fie 3, 5, 7%, nu există niciun fel de indicație de origine pe produsul respectiv. Deci, nu știu de unde ați venit cu aceste cifre. E posibil să fie mai puțin chiar de 3%, deși e puțin probabil. Dar vorbim despre o piață de 500 de milioane, de 500 de milioane de locuitori. Deci 3% este posibil o ipoteză rezonabilă, dar cred într-adevăr că trebuie să analizăm cu mai mare atenție ciclul de producție. Și este esențial să facem acest lucru. Și trebuie să vedem transparența acestui ciclu de producție. Trebuie să facem alegeri informate, astfel încât și consumatorul să poată face alegeri informate. Și eu aș vrea să știu dacă tonul pe care îl cumpăr la supermarket, în orice supermarket vreau să mă duc, provine din insulele Seychelles sau din Papua Noua Guinee sau chiar din Italia. Deci, poate o să găsesc o firmă italianească, spaniolă sau franceză care a procesat acest ton. Dar vreau să știu de unde provine tonul, pentru că în sistemul actual ne este imposibil să trasăm originea tonului respectiv și acest lucru nu este bun nici pentru pescarii din Papua Noua Guinee și nici pentru consumatorii europeni și nici pentru noi. Mulțumesc, domnule Milana. O să rog pe domnul Cadec să revină. Merci, domnule Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, voi încerca să-i răspund lui Guido. Mai multe lucruri spuse de domnia sa sunt corecte. În ceea ce privește dosarul Medina, pe care insistă colegii italian, cred că nu are rost să discutăm despre asta decât dacă se garantează cu adevărat uh, originea europeană. Trebuie să fim foarte vigilenți, să vedem ce produse intră în Europa. Isabela întreba câte fabrici de conserve există, nu? Să știți că nu știu mai multe decât dumneavoastră. Mie am înțeles că sunt, ar fi 10 cu 30.000 de angajați. 5700 de angajați, altă cifră pe care am uh, auzit-o. Însă aceste cifre nu știu cât de verificabile sunt, pentru că în realitate lucrurile se mișcă foarte repede în China și în Filipine, de exemplu, și au înțeles că e o piață de desfacere și probabil că fabricile se deschid, uh, că se deschid în ce în ce mai multe fabrici și se vor dezvolta pe acest plan în mod exponențial. În orice caz, răspunsurile comisiei nu ne mulțumesc. Mulțumesc pentru informația referitoare la insulele Fiji. Vorbiți despre Eurostat, despre statistici Eurostat. Eu am alte cifre. Trebuie ca ele să fie verificate. Numărul de fabrici, numărul de angajați, uh, Însă eu sunt convins că informațiile care ne vin prin uh, intermediul Aton sunt uh, de încredere. Eu să știți că spun foarte deschis ceea ce gândesc și nu mi-e teamă să uh, spun acest uh, lucru comisiei. Această derogare nu, uh, nu este acceptabilă. Las uh, acest lucru la latitudinea și la înțelepciunea dumneavoastră, stimați colegi. Ok, thank you, Mr. Kadek. Mulțumim, domnule Cadec. Pare ciudat faptul că principalul beneficiar este China, care are o creștere economică de 11% și în timp ce Europa are o creștere de 1%. Filipinele sunt un alt beneficiar. E minunat, nu-i așa? Termenul de depunere a amendamentelor, 5 octombrie la prânz, votul pe mm, proiectul de aviz 26 sau 27 octombrie. Reprezentanta Comisiei dorește să intervină din nou. Gracias. Simplemente... Mulțumesc. Aș vrea să fac o clarificare față de datele pe care le-ați pus sub semnul întrebării în legătură cu datele actualizate ale Comisiei. Companiile care sunt autorizate acum pentru a exporta din Papua Noua Guinee sunt trei. Una deținută de Filipine, alta tot filipineză și una taiwaneză. Acestea angajează, după cum v-am spus, în total 5.700 de lucrători. Există alte proiecte care sunt acum uh, în faza inițială și nu sunt terminate și au nevoie de autorizație sanitară, care nu e ușor de obținut. Comisia dispune deci de toate informațiile. Iar referitor la importuri, pentru că și aici ați menționat alte cifre. Eurostatul ne-a trimis aceste informații prin statele membre. Statele membre atunci când primesc informații din alte țări ni le notifică prin Eurostat. Deci aceste date sunt absolut de încredere și pentru toate datele pe care le avem în domeniul pescuitului. Mulțumesc. Any further response? Mai sunt reacții, domnule Cadec, vă rog. Legat de cifre, vă, în primul rând, contest cifrele prezentate de comisie și cer comisiei în această clipă să își revizuiască cifrele, datele pe care le are și vă reamintesc, vă mai spun încă o dată, aceste țări sunt uh, țări care se mișcă foarte repede, care se instalează foarte repede acolo unde au uh, avantaje comerciale și poate că aceste cifre datează de acum câteva săptămâni sau de acum câteva luni, dar sunt convins că nu mai sunt valabile în prezent. Vă rog să le verificați. În orice caz, Înțelegem că doamna Carmen Fraga nu este mulțumită de situație. Sunt convins că vor fi niște amendamente interesante. E totuși doar un aviz. INTA comisia responsabilă pe fond, este comisia responsabilă pe fond. Termenul pentru amendamente 5 octombrie la prânz, votul în comisie 26-27 octombrie, votul, proiectul de raport în Comisia INTA va fi pe 1 decembrie, ceea ce înseamnă că în plenară se va vota în decembrie. Mulțumim și vă propun să trecem la punctul 11. Acordul între Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein și Norvegia, mecanisme financiare 2009-2014 și importuri în Uniunea Europeană a anumitor uh, produse pescărești. Raportor este domnul Gallagher care din păcate nu este alături de noi astăzi. În lipsa domniei sale, aș vrea să vă trimit către proiectul său de avis, care dă o, um, o părere favorabilă pentru acordul cerut Parlamentului. Um, avizul se bazează pe faptul că aceste acorduri nu um, atrag după sine concesii suplimentare acordate Islandei, Trebuie spus clar acest lucru pentru că anumite state membre, având în vedere conflictul între Uniunea Europeană, Islanda și insulele Faroe cu privire la stocurile de macrou, unii au uh, considerat că n-ar trebui să aprobăm acest raport și să acordăm astfel concesii suplimentare Islandei. Însă nu este cazul, nu îi se acordă Islandei concesii suplimentare în um, urma acestui raport în ceea ce privește accesul pe piața europeană a produselor pescărești islandeze. Dacă nu este nimeni dintre dumneavoastră și nici reprezentantul Comisiei nu dorește să facă observații cu privire la proiectul de raport al domnului Gallagher, v-aș propune să stabilim termenul limită de depunere a amendamentelor pentru data de 5 octombrie la prânz. Aș dori să vă spun că este o cameră prezentă de la BBC Scoția care filmează părți ale discuției, probabil doar uh, imagini de fundal, de context, pentru că de fapt îi interesează dezbaterea referitoare la macro, ce va, uh, ce va avea loc ceva mai târziu. Doamna Reimers dorește să comenteze acum. Eh, domnul Gallagher m-a rugat să fac câteva precizări cu privire la poziția sa. Este exact cum ați spus dumneavoastră, propunerea nu acordă concesii suplimentare Islandei cu privire la accesul pe piața europeană de produse pescărești islandeze și domnul Gallagher nu are nicio obiecție față de acordarea aprobării. Domnul Holmar, din partea Comisiei, nu știu dacă doriți să adăugați ceva, vă rog. Uh, no, thank you, Mr. Chairman. Nu, mulțumesc, domnule președinte. Cred că s-a portat o discuție suficient de detaliată. Comisia a parcurs întregul pachet data trecută. Nu avem nimic de adăugat în prezent. Suntem în curs de a obține notificarea semnatarilor pentru aplicarea provizorie a acestor acorduri referitoare la mecanismele financiare și la protocoalele pentru produsele pescărești. Nu mai am nimic de adăugat. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Holmer! Ați fost foarte direct, lucrurile sunt simple. Termenul pentru amendamente 5 octombrie la prânz, vot în comisie 26-27 octombrie, votul în comisia INTA va fi pe 9 noiembrie și în plenară se va vota în decembrie. Trecem așadar la acordul între Uniunea Europeană și Chile cu privire la conservarea stocurilor de pește spadă. Cum am spus de dimineață, vedere uh, că nici raportorul, nici doamna Fraga nu sunt de față și ambii au interese, sunt foarte interesați de acest subiect, mm, s-a, ni s-a solicitat să amânăm acest punct pentru data viitoare. Și ajungem astfel la punctul 13, care deja începe sesiunea de după amiază. Am progresat uimitor de repede și vă mulțumesc tuturor pentru acest lucru. Ne revedem pentru a audia prezentarea cu privire la Natura 2000 și uh, pentru a discuta apoi despre criza macroului. Ne revedem la ora 15. Mulțumesc pentru participare.